privire la comemorarea zilei de 11 iulie ca zi comemorativă a victimelor masacrului de la Srebrenica. Mai întâi aș dori să dau cuvântul domnului ministru Vondra din partea Consiliului. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu Srebrenica. După cum știți cu toții, s-au masacrat acolo peste 8.000 de bosniaci la, Bos- la Srebrenica și în jurul acestui oraș. Este unul dintre momentele din istoria Bosniei, Herțegovinei, fostei Iugoslavii și Europei în general cele mai negre. O atrocitate, cea mai mare atrocitate din Europa după al doilea război mondial. Mult mai multe s-ar fi putut face și mai repede. Srebrenica a reprezentat un eșec colectiv al uh, comunității internaționale, inclusiv a Uniunii Europene. Rușine. Și regretăm acest lucru. Este obligația noastră umană și morală ca ceea ce s-a întâmplat la Srebrenica să nu se mai întâmple niciodată. Marcarea în, la Zece ani după crimele de la Srebrenica, Consiliul și-a reafirmat compasiunea față de mm, familiile victimelor. Uh, rezoluțiile 1503 și 1534 subliniază că e nevoie de cooperare uh, cu Tribunalul Internațional pentru a se face progrese în uh, aderarea Săbiei la Uniunea Europeană. Transferul la Haga a celor care continuă să fugă din fața justiției. Acesta ar fi un tribut potrivit victimelor de la Srebrenica și un efort pentru pace, stabilitate și reconciliere. De aceea, Consiliul este în continuare determinat să îi caute pe cei care au fost la originea crimelor de la Strebrenica și din Bosnia-Herzegovina în general, precum și în restul Balcanilor de vest. Ei trebuie să fie aduși în fața justiției. În același timp, în istorie, de-a lungul istoriei, integrarea europeană a ajutat întotdeauna pentru a um, um, ajuta la închiderea rănilor industriților din trecut, a adus pace, stabilitate, încredere și prosperitate Europei uh, și putem ajuta Balcanii de Vest pe calea înspre Uniunea Europeană. Acesta trebuie să fie o prioritate și este o prioritate a președinției cehe în relațiile externe. Reconcilierea este vitală pentru integrare. Reconcilierea este dificilă dacă nu se face justiție și dreptate. După șapte ani a venit vremea ca uh, episodul rușinos de la uh, Srebrenica la, să-i se pună capăt. Nu, uh, cara, uh, faptul că Karadzic a fost prins arată că uh, Uh, nu se poate trăi în impunitate după astfel de episoade, dar totuși Radko Mladic trebuie să, aduc, să fie adus și el în fața curții de la Haga. Numai astfel, cei de la Srebrenica pot să privească servitor. Noi vom ajuta pentru ca acest lucru să devină o realitate, dar trebuie să facem mai multe pentru că Srebrenica Uh, să devină nu doar uh, o amintire istorică tristă, ci un uh, loc unde viața își continuă. continuă. E nevoie de acțiuni la nivel local, la nivel de stat. S-au făcut multe eforturi deja. Viitorul Srebrenicei poate fi asigurat prin dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă pentru îmbunătățirea condițiilor sociale și economice ale populației din zona uh, Severința. Autorităților Republicii Sârbska și Consiliul Bosnia-Herzegovina, ministrii Federației, trebuie să ofere investiții în zona Srebrenica aceste active au fost folosite pentru recuperarea Srebreniței, inclusiv uh, reconstrucție, dezvoltarea infrastructurii, promovării oportunităților de afaceri, îmbunătățirea serviciilor publice, proiecte durabile și educație. Toate aceste efecte la nivel local au fost completate de o conferință a donatorilor pentru Srebrenița organizată acum uh, ceva mai mult de un an, în noiembrie 2007. Putem face apel acum la noi investiții pentru acest oraș și această regiune. Este foarte important ca Srebrenica să nu, ce s-a întâmplat la Srebrenica să nu se uite niciodată, să ne continuăm eforturile. Noi, Uniunea Europeană, comunitatea internațională și autoritățile locale, trebuie ca împreună să facem eforturi pentru a îmbunătăți eh, condițiile de viață în zona Srebrenica. Doar uh, posibilitatea unei vieți mai bune poate să reducă tensiunile politice, să creeze un spațiu de dialog și să permită victimelor care plâng în continuare uh, pe cei dragi să meargă înainte. Acesta ar fi, este cel mai bun tribut adus victimelor de la uh, Srebrenica. Mulțumesc, doamna comisar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi membri ai Parlamentului. În iulie 95, aproape 8.000 de bărbați și copii au fost uciși și au dispărut în Srebrenica. Tribunalul Penal Internațional a dat acestui masacru denumirea corectă, genocid. În timp ce continuăm să încercăm să îi îi um, acuzăm pe acuzat, pe autor, trebuie să le dăm și victimelor dreptul să își exprime compasiunea față de familii. De aceea mă alături inițiativei dumneavoastră de a comemora 11 uh, iulie, ca zi uh, de comemorare a genocidului de la Srebrenica. Srebrenica rămâne un simbol al ororii și al durerii de neconsolat. Amintirile sunt dureroase, însă sunt necesare sunt necesare pentru că nu trebuie și nu putem uita și trebuie să contracarăm atitudinea celor care continuă să nege și în prezent ceea ce s-a întâmplat. Recunoașterea a ceea ce s-a întâmplat în iulie 95 este un pas important pentru reconciliere, atât în interiorul Bosniei-Herzegovina, cât și în regiune. Faptul că 11 iulie va deveni ziua în care Europa comemorează victimele de la Srebrenica, va reprezenta un pas înainte către reconciliere. Ar fi o ocazie de a transmite un mesaj nu doar de respect și comemorare, ci și de speranță pentru viitor. Un viitor în cadrul Uniunii Europene construit pe reconciliere, un viitor care permite rănilor să se vindece în timp. Însă nu e suficient de doar recunoașterea. Dreptatea este de asemenea importantă. Trebuie ca toți autorii acelor atrocități să ajungă în fața instanței, să fie uh, condamnați și să plătească pentru crimele comise. De aceea este de neacceptat ca după atâția ani generalul Radko Mladic rămâne încă în libertate. Comisia, comisia sprijină Uh, eforturile TPI pentru Iugoslavia. De asemenea, apreciem cooperarea Bosniei și Herțegovinei și faptul că aceste cazuri au fost transferate în jurisdicțiile locale. Comisia utilizează toate ocaziile de a încuraja autoritățile să-și continue eforturile și să se asigure că toate crimele sunt urmărite în instanță în mod corespunzător. Pe lângă dreptatea împărțită în tribunale, trebuie să urmărim și o altă formă de justiție pentru victime, și anume un viitor mai bun pentru cei dragi care au supraviețuit. Acesta este centrul, uh, esența eforturilor noastre în Balcan. Dorim ca țara și regiunea să se îndrepte către un viitor comun european. Vrem să vedem o Bosnia-Herzegovina prosperă și care există într-un context regional ferm, unde granițele uh, sunt constante și unde vecinii au încredere unii în alții. Știm că este o călătorie lungă, dar, dar uh, dacă e uh, să tragem o lecție din istoria Uniunii Europene, lecția este că această călătorie merită făcută. Uh, Nu putem să forțăm lucrurile, sigur. Bosnia-Herzegovina trebuie să-și asume responsabilități, să depășească problemele și să respecte condițiile. Dar noi vom ajuta această țară să reușească fiindcă este un simbol al triumfului supraviețuitorilor asupra dușmanilor lor. Mulțumesc în numele partidului PPDE îi dau cuvântul doamnei Doris Pac, două minute. Președinte, uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Niciodată să nu se mai întâmple această formă de război, acele tabere de refugiați, acel genocid. După atro- atrocitățile celui de-al doilea război mondial, nimeni nu-și imagina că acest lucru s-ar mai fi putut întâmpla încă o dată. Dar, din păcate, aceste lucruri au avut loc din nou în anii 90, după căderea cortinei de fier. s a întâmplat în Bosnia-Herzegovina. Comunitatea internațională a comis o greșeală și anume a ignorat situația, a dat mâna cu criminalul Vladici și acest lucru l-a făcut să creadă că Uh, ar fi putut să se descurce și să iasă cu bine chiar și după genocid și chiar și după persecuții. Și cum n-ar fi putut să scape? Cine l-a ajutat? Foarte mulți din acești criminali sunt liberi în ziua de astăzi și trăiesc, bine mersi, în uh, Bosnia-Herzegovina, uneori chiar uh, alături de victimele lor. Bineînțeles, există tribunalul uh, din Bosnia-Herzegovina și Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, care trebuie să-și desfășoare munca în mod corect. Și e clar că această zi de comemorare ne va permite să luptăm împotriva uitării. Și poate că această zi de comemorare ne va permite să facem în așa fel încât cei care cred că acest lucru nu s-a întâmplat să devină conștienți de adevărul istoric și abia atunci am fi pus prima piatră la temelia acestei reconcilieri. Uh, recunoaștem astfel în mod direct și indirect uh, genocidul care a avut loc. Fără această recunoaștere nu putem să obținem pacea și trebuie să îi judecăm pe criminalii care au uh, făcut aceste gen masacre. Mulțumesc, are cuvântul domnul Hovit. Fiecare an în Regatul Unit comemorăm războaiele secolului al XX-lea. Folosim cuvintele numai uh, prin doliu ne vom aduce aminte de ei. Ambii mei părinți uh, au luptat în al doilea război mondial și pentru generațiile care ne urmează astfel de comemorări nu sunt doar un tribut celor care au uh, participat la aceste evenimente, dar le amintesc și de aceste uh, evenimente negative și încurajări pentru menținerea pății în viitor. Aceasta este importanța comemorării. Și după cum a spus doamna comisar în această seară, recunoașterea este absolut crucială pentru reconciliere, pentru generațiile actuale. Știm cu toții ce masacru a avut loc la Srebrenica în 95. 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost omorâți. Ei căutau refugiu într-o zonă considerată sigură de Consiliul de Securitate al ONU, Srebrenica. Acest lucru s-a întâmplat acum aproape 14 ani și trebuie să comemorăm victimele, să ne amintim de aceste evenimente și de ura rasială care a dus la aceste evenimente groaznice. Luna trecută, un grup format din peste o mie de oameni a fost um, format pe Facebook și acest grup a glorificat deschis genocidul de la Srebrenica. Numă, numele numele acestui grup uh, era uh, să continuăm să luptăm la Srebrenica, considerau că actele lui uh, Radko Mladic uh, au fost pozitive. Libertatea lui Mladic nu fac decât să ducă la ură și să permită unora să mențină tensiunile trecutului. Acest uh, grup Facebook a fost anulat dar nu după ce s-au înscris o mie de oameni într-o lună, de, între decembrie și ianuarie. Comemorarea victimelor de la Srebrenica transmite un mesaj clar acestor persoane care um, au aplaudat actele lui Mladic și Caradici că noi nu vom permite să mai întâmple așa ceva și că sunt singuri și izolați, că nu împărtășim punctele lor de vedere. Psihologii spun că cei care au supraviețuit masacrului de la Srebrenica sunt foarte traumatizați. Domnule președinte, nu putem întoarce timpul înapoi pentru a permite acestor persoane a doua șansă, dar putem să ne asigurăm că acest genocid nu va fi uitat și că cei responsabili de acesta sunt aduși în fața justiției. Mulțumesc, care cum în numele grupului ALDE Domnul Kacin, un minut și jumătate. Naša Europska unija temelji na spoznanjih druge svetovne vojne. Imam... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, noi trebuie să ne bazăm pe o cunoaștere aprofundată a războiului celui de-al doilea război mondial, pentru că avem un trecut istoric uh, comun Srebrenica reprezintă un exemplu teribil care ne demonstrează că temerile celui de-al doilea război mondial s-au repetat în Europa în 1994. Srebrenica este un simbol al al curățării etnice. E un adevărat genocid comis împotriva acestor uh, uh tineri și acestor bărbați. Noi trebuie să facem în așa fel încât Srebrenica să rămână înscrisă în memoria noastră istorică și trebuie să facem în așa fel încât Uniunea Europeană să se extindă și către această regiune. Nu trebuie să discriminăm, nu trebuie să uh, ajungem la anumite stereotipuri de gândire în ceea ce privește anumite popoare. Nu le putem uh, învinui uh, în mod nedrept. E clar că cei care sunt vinovați trebuie să fie întemnițați, dar noi trebuie să putem să fim capabili să construim un viitor luminos pentru Srebrenica și pentru Bosnia-Herzegovina în general. Eu pot să înțeleg cu mare ușurință care este durerea acestor persoane care au pierdut uh, rude și membri ai familiei. Și aș dori să mulțumesc conferinței președinților care, cu unanimitate, a acceptat propunerea ca în fiecare an să invităm tineri din uh, uh, această regiune în Parlamentul European pentru ca să poată părăsi această regiune din Srebrenica și să poată contribui la un viitor mai bun uh, pentru această uh, regiune. Domnul președinte, îmi pe are cuvântul domnul Horacek, domnul. Danke, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția este foarte clară și se folosesc niște cuvinte ferme față de ONU și instituțiile europene eșecul legat de luarea unei decizii sau unui mecanism decizional nu a reușit să împiedice dezastrul din Srebrenica. Nici acum nu există un punct de vedere comun și asta pune o barieră între noi și țările din Europa Centrală și de Est. Masacrul de la Srebrenica nu trebuie uitat niciodată și de aceea suntem pentru inițiativa prezentată aici, anume ca 11 iulie să fie data în care comemorăm victimele de la Srebrenica. În același timp însă trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt uh, înțelese de ambele părți. Și acest lucru poate fi făcut numai pe baza unei analize exacte a evenimentelor. E de neacceptat să vedem că vinovații sunt încă în libertate. Evident, aceștia trebuie aduși în fața tribunalului. În numele Guengel Angel îi dau cuvântul domnului Mer. Un minut. Voorzitter, Domnule președinte, numele srebrenicei a, venit, a devenit cunoscut uh, după masacrul la 8.000 de musulmani în 95. Supraviețuitorii trebuie să ne rămână în minte am cerut Comisiei să continue proiecte pentru a crea locuri de muncă. Poate turismul ar putea de- fi dezvoltat. nu este doar un loc uh, al aducerii aminte. Bineînțeles uh, că a fost nevoie de ajutor umanitar, dar încă de la început trebuia să fie clar că prezența trupelor străine nu puteau să dea naștere decât unor speranțe false. Trupele olandeze erau prezente pe teren atunci și nu ar fi trebuit să permită masacrul acestor victime. Președintele întrerupe pe vorbitor. Are cuvântul domnul Belnar. Președintele cere disciplină pentru că e târziu și toată lumea e obosită. Stem uit Srebrenica. Grote tranen biggelden over zijn wangen. Hij omarmde mij. În Srebrenica, în amintirea noastră, sunt lacrimi pe obrazul oamenilor. Erau oameni care nu voiau să plece nu vreau să părăsească acel loc, știau că niciodată nu se vor mai întâlni cu copiilor multe femei bosniace au plâns la pierderea soților și copiilor lor. Și le putem auzi vocile și acum în minte. Acum că Uniunea Europeană își îndreaptă privirea către Balcanii de vest, vedem că Srebrenica încă rămâne prezentă și trebuie să încercăm să abordăm această problemă a genocidului. În 95 lucram la un ziar olandez și îmi era rușine de conceptul de sanctuar care era lipsit de orice conținut. Ca cetățean al țărilor de jos, am aflat foarte multe informații și puteam, făceam o comparație între ele și ce știam despre cel de-al doilea război mondial. Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor, domnul Stoianov, neafiliați, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că ne-am întrunit aici pentru a comemora o crimă oribilă, care un adevărat genocid, o tragedie majoră în istoria noastră recentă. Citind textul rezoluției așa cum este ea propusă, văd că acest proiect de rezoluție nu reflectează decât jumătate din uh, uh, evenimentele întâmplate. Anumite nume au fost citate, uh, Karadzic, Mladic, însă nu văd aici numele musulmanilor care și ei au comis anumite crime în Srebrenica cu ocazia acestui oribil conflict. Comandantul diviziunii musulmane, ei bine, numele său nu figurează în această rezoluție. El, în, la Crăciunul anului 1993, într-un sat creștin, a comis și el crime și foarte multe sate au fost distruse la momentul respectiv de către musulmani și aceste evenimente nu figurează în text. Noi nu putem continua să impunem norme duble de evaluare când e vorba de astfel de evenimente. Cel care spune că doar creștinii au ucis musulmani și că mm, lucrurile nu au fost uh, valabile și invers, e bine, acea persoană este o persoană ipocrită pentru că nu a verificat niciodată uh, gropile comune din Srebrenica. Noi știm foarte bine că foarte multe din victimele de, da, victimele de acolo sunt uh, de asemenea și victime creștine. Și nu trebuie să facem, să facem ca și cum creștinii n-ar fi fost victime. Anna Ibrisagic, două minute. Mulțumesc, are cuvântul doamna Ibrisagic, două minute vad hinner man säga på två minuter när vi ska prata om och beskriva detta som har hänt i Srebrenica? Domnule președinte, atunci când vrem să descriem ce s-a întâmplat la Srebrenica, trebuie să învățăm cum să ne amintim lucrurile, fiindcă astfel de lucruri nu pot fi verificate. Ce nu s-a spus despre Srebrenica? Ce pot face eu ca membru al acestui parlament, dat fiindcă m-am născut în Bosnia? Dacă n-aș fi trăit acea experiență în mod direct, cum aș putea să încerc să mediez această problemă în numele acestui Parlament? Eu cunosc întreaga poveste în mod direct și ne așteptam ca lumea să reacționeze în fața unei astfel de situații și totuși n-am primit niciun ajutor. Îmi amintesc de petele de sânge pe care le vedeam pe străzi, îmi amintesc țipetele copiilor și mai ales imaginea unui copil care imediat după ce și-a îngropat sora a trebuit să um, fie dus de părinți pentru a scăpa de război. Îmi amintesc de unchiul meu, de verișorii mei care au fost închiși într-un lagăr de concentrare. Nu aveam niciun pic de lapte pe care să, cu care să îmi hrănesc copilul care avea un an. Îmi amintesc mai ales o senzație, un sentiment pe care nu am cum să le descriu. E vorba de disperare, de agonie atunci când vedeam ce se întâmplă și că nu se face nimic pentru a opri acel lucru. Iată ce am simțit atunci în Srebrenița. Și uh, e o senzație pe care au simțit-o toate celelalte victime ale războaielor din Barcani. Mă liniștește puțin faptul că Europa și Parlamentul European doresc să comemoreze victimele din Srebrenica. Pentru noi, toți care am fost victime ale acelui conflict este un gest de recunoaștere um, care arată că Europa vorbește serios când spune că nu va mai permite ca așa ceva să se întâmple. Trebuie să ne asigurăm că Bosnia-Herzegovina și toate celelalte țări din regiune um, vor deveni cât mai repede membre ale Uniunii, fiindcă asta e singura posibilitate prin care Uniunea Europeană poate opri acest lucru, dat fiindcă domnul Mladic este încă în libertate. Domnul Olis, un minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru um, observațiile dumneavoastră, pentru susținerea pentru această inițiativă. În luna iulie anul trecut uh, am avut privilegiul și obligația să particip în numele Parlamentului la ceremonia de la Srebrenica și m-a marcat. Niciodată nu voi uita acest moment. Mii de oameni s-au adunat în acea zi uh, de iulie sub soarele arzător, cu demnitate, cu tristețe, ceremonia de aducere a aminte și, bineînțeles, uh, cu multă tristețe în inimă. Dar noi, europenii, avem un fel de sentiment de deja vu, de complicitate. Cu toții am văzut la televizor scenele dinaintea masacrului, dinainte de fuga înspre Tulsa. Avem acest element uh, de lipsă de speranță uh, și de neajutorare. Putem spune sau nu putem spune nu se va mai întâmpla niciodată acest lucru, dar putem spune, ne vom aduce aminte, vom învăța din asta, îi vom învăța pe oameni să meargă înainte. Și pentru asta trebuie să se facă această zi europeană de aducere a minte. Niciodată nu voi uita ce am trăit, nu voi uita pe acele mame, pe acele fiice, pe acele familii cu care m-am întâlnit atunci. Sper că putem să le oferim ceva de durată și pozitiv pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la procedura catch the eye. Primul orator este doamna Pleștinska. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că sprijin instaurarea zilei de 11 iulie ca o zi de comemorare a victimelor de la Strebenința acolo unde comunitatea internațională nu a reușit să intervină la timp pentru a împiedica genocidul. Cred că este un lucru pe care îl datorăm victimelor acelui masacru. Știm că uh, 8.000 de oameni și de uh, tineri uh, musulmani au fost uciși în Srebrenica, foarte multe femei au fost violate. Nu trebuie să uităm victimele acestui uh, eveniment oribil, plin de violență, care a avut loc în fosta Iugoslavie. Și nu trebuie să uităm toate evenimentele oribile care au avut loc în Balcani. Și trebuie să le comemorăm, trebuie să lansăm un semnal clar pentru generațiile viitoare, în așa fel încât să nu mai există existe niciun fel de străbenință pe viitor. Și cred că cei care încă mai sunt în viață și au supraviețuit acelor evenimente vor putea să vadă că s-a făcut dreptate victimelor și uh, părinților, fraților și celor care au murit acolo. Mulțumesc, domnul primar. Uh, could you switch on your microphone, please? Sorry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 Trebuie ca această țară să-și depăzească propria distorsie. Propunând uh, această zi a memoriei în iulie, este un act simbolic în mai multe scopuri. Mai întâi se traducă omagiu victimelor atrocităților de la Srebrenica. Se amintește cetățenilor, popoarilor că e nevoie de vigilență, faptul că dacă popoarele nu pot acționa, apar astfel de atrocități. Uniunea Europeană trebuie să se doteze de o adevărată politică de apărare și de securitate comună pentru a interveni în numele principiilor și valorilor care ne unesc și ne călăuzesc. Trebuie să spunem țărilor din Balcanii Occidentali că au o vocație naturală de a se alătura nouă rapid, dar pentru asta e nevoie de cooperare fără rezerve cu Tribunalul Penal Internațional pentru a aduce în fața justiției acest criminal de război. Iată care e mesajul nostru al Parlamentului, generațiilor prezente și viitoare, pentru ca timpul să nu fie ca rugina. Nu trebuie să, ca uh, memoria noastră să ruginească. Domnul Cacin. Rad bi dokončal svoj govor, ker so me sorodniki žr... Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul este că Aș dori să vă spun faptul că am intrat în contact cu familiile victimelor și aceste familii doresc să vă mulțumesc, că vă mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbaterea de astăzi și aș fi dorit de asemenea să adaug lucrul următor. Această rezoluție nu este îndreptată către trecut, chiar dacă vorbește despre cei care au murit, ci se îndreaptă către viitor și către un viitor mai bun pentru toți cei care au supraviețuit. Mulțumesc foarte mult! domnule președinte stimată doamnă comisar stimate domnule viceprim ministru domnule președinte masacrul de la srebrenica din iulie o mie nouă sute nouăzeci și cinci împreună cu toate atrocitățile comise în războiul care a însoțit destrămarea fostei iugoslavii reprezintă o pagină neagră în istoria europei. Uh, we don't have in uh, so please uh, try please continue then we check este o lecție tragică a istoriei din care noi putem să înțelegem încă o dată necesitatea de a dezvolta capacitatea de acțiune eficientă în uniunea europeană în politica sa externă de securitate și de apărare și mai ales în politica europeană de vecinătate. de ce? tocmai pentru a combate fenomene precum încălcarea drepturilor omului și a principiilor dreptului internațional conflictele regionale extremismele naționaliste și separatismele etnice fenomene care au făcut posibile atrocitățile din bosnia. europa are nevoie de o uniune europeană mai puternică și mai extinsă a cărei politică preventivă să nu mai permită asemenea atrocități. vă mulțumesc. mulțumesc foarte mult. Am să dau cuvântul domnului prim-ministru adjunct. Acum din nou. Domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului, am să închei dezbaterea de astăzi referitoare la Srebrenița prin a vă garanta faptul că Consiliul este hotărât ca autorit crimelor din Srebrenița, Bosnia, Herțegovina și din întreaga regiunea Balcanilor de Vești să fie aduși în instanță. Misiunea noastră, misiunea noastră acolo va continua să ofere sprijin și asistență uh, autorităților. Srebrenica este și va rămâne un factor important și sensibil în viața politică a Bosniei și Herțegovinei și de asemenea a Uniunii Europene și a comunității internaționale. Vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a cere liderilor din Bosnia-Herzegovina să nu abuzeze de această experiență istorică în scopuri politice, ci mai degrabă să se implice în mod proactiv în conducerea țărilor către un viitor mai bun. E nevoie să continuăm aceste eforturi comune, nu doar în Srebrenica sau Bor, ci în întreaga țară, Bosnia-Herzegovina. Ce s-a întâmplat în Srebrenica s-a întâmplat fiindcă nu a existat suficient spirit european și dacă așa stau lucrurile, trebuie să facem tot ce putem pentru a ajuta această țară să se îndrepte pe calea corectă, anume către UE. Primii mari pași către Europa s-au realizat deja prin semnarea acordului de stabilitate și asociere ca început al procesului de aderare, dar trebuie făcute mai multe, trebuie să existe mai mult curaj, mai multă încredere pentru o reconciliere completă susținută de aceste prospecte tangibile de integrare. Cu toții avem obligația ca um, cei care trăiesc să nu fie transformați în victime. E o obligație pentru noi și pentru următoarele generații. Mulțumesc, doamna comisar, are cuvântul acum. Dident. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului și doamna Ibrisa Cina. Am fost una dintre acele persoane care, într-adevăr, s au uitat la televizor în momentul în care acele evenimente oribile au, au, au avut loc. Și cred că am fost ca foarte mulți alții, ca mine, șocată. Și am înțeles lent care era de fapt realitatea acolo. Cred că în Uniunea Europeană am învățat ce anume trebuie să facem. Și plecând de la acel eveniment am încercat să punem bazele unei politici comune exterioare de apărare pentru că am văzut că nu eram suficient de uniți și din această cauză un astfel de masacru oribil a putut avea loc. Bineînțeles, nu pot decât să vă aduc un omagiu dumneavoastră uh, care sunteți astăzi aici în sală, nu pot decât să vă exprim dorința mea de reconciliere și pot să sunt convinsă că pentru dumneavoastră rememorarea acelei zile poate fi una foarte, foarte dureroasă, dar sper cu din toată inima că într-o bună zi țara dumneavoastră va putea să devină membră a Uniunii Europene și astfel să depășiți toate acele atrocități ale trecutului. Vă mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Doresc să vă informez despre faptul că avem șase propuneri de rezoluție prezentate de către diferite grupuri politice. Votul acestor rezoluții va avea loc mâine. A fost o dezbatere foarte lungă. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Aici închidem ședința. Noapte bună tuturor!